foarte mult și acum uh, domnul Maximilian Krach. Doamna președinte, marele președinte american Ronald Reagan a spus cândva cele 10 cuvinte cele mai grave ale, ale din limba română, din limba engleză ar fi cuvintele uh, salut, uh, sunt membru al guvernului american și am venit să te ajut. Deci, echitatea de gen ține de cele mai personale și intime drepturi individuale ale oamenilor. Și acum strategia de egalitate de gen propusă de comisie, indiferent de ce vrea să propună, este o interferență crasă a statului, a instituțiilor publice în sfera privată intimă individuală. Acest lucru nu este acceptabil. Colegii au arătat că, de fapt, prin acest proiect nu se încearcă nimic altceva decât distrugerea familiei și reeducarea după model socialist a oamenilor. Și nu putem fi de acord cu așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc. că Urmează acum doamna Peter Hansen timp de un minut. E un pic uh, ciudat să cuvântul după acest discurs, dar am ce, să încerc să fac tot ce-mi stă în putință. Doamnă comisar, vă mulțumesc. Mă bucur să văd că ați propus această strategie binevenită și sper că prin această strategie nu transmitem doar mesaje fără sens femeilor, ci că luăm în serios uh, această problemă pentru că a venit vremea să luăm în serios problema, să mergem în toate colțurile Europei și să arătăm că există voință politică Pentru că la ora actuală, în continuare, în Europa nu există acces liber pentru avort, de pildă, și nu toate femeile sunt protejate de Convenția de la Istanbul. Și nu de multe, nu de puține ori femeile sunt uh, plătite mai puțin decât uh, omologilor bărbați ar fi un prim pas și, în al doilea rând, uh, ar trebui să luăm uh, inițiative legislative concrete. Nu ar trebui să ne temem de aplicarea sancțiunilor. E tot mai clar că acest lucru e necesar, avem nevoie de sancțiuni obligatorii și aștept cu mare interes următorii pași pe care îi veți propune. Mulțumesc, are cuvântul doamna Hübner pentru un minut. Thank you, uh, Mulțumesc. Doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi, egalitatea de gen uh, înseamnă să facem justiție femeilor. Până și în societățile cele mai conservatoare vedem uh, femei care pun această chestiune pe agenda publică. Însă, din păcate, asta nu trece neapărat și la nivelul politicilor sau nu se fac schimbări. Nu trebuie doar să facem declarații, pentru că dacă ne oprim aici, nu recunoaștem rolul femeii la nivelul societății. Dacă Europa dorește să-și atingă obiectivele strategice, trebuie să ținem cont de felul în care se implică jumătate din populație. Dacă conferința asupra viitorului Europei trebuie să se bazeze pe un dialog deschis cu cetățenii, atunci trebuie să ascultăm cu respect și femeile ca cetățeni. Trebuie să oferim solidaritatea noastră în Europa femeilor care luptă pentru egalitate în propriul lor context național. Strategia prezentată de Comisie este un punct de plecare foarte bun și este un semnal în același timp că Europa nu va renunța niciodată la justiție și drepturile omului. Și în calitate de femeie și de eurodeputat, cred într-adevăr că Europa poate aduce o rază de speranță pentru femei. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Biedru. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Am pregătit un discurs dintr-o altă perspectivă, dar acum, participând la dezbaterea privind egalitatea de gen, constat că, evident, ia cuvântul în primul rând femei. De fiecare dată când vorbim în acest Parlament despre bani, despre rachete, puteri și așa mai departe, um, sala e dominată de bărbați. Când vorbim despre egalitate de gen, iau cuvântul în primul rând femeile. Dacă discriminarea, izolarea um, și așa mai departe ar fi calități atribuibile uh, bărbaților, cu sigur că uh, legislația, strategia ar fi fost adoptată de multă vreme. Dar să nu uităm că vorbim despre soțiile noastre, despre mamele noastre, fiicele noastre, vorbim despre bunicile noastre, care vor avea pensii mai mici sau au deja pensii mai mici pentru că au câștigat mereu mai puțin decât uh, uh, bunicii noștri. Deci, apelez așadar la toți colegii, femei și bărbați, să demonstrăm solidaritate pentru ca femeile să beneficieze de exact aceleași drepturi de care beneficiem și noi. Mulțumesc! Și acum, uh, acceptați o, o întrebare cu cartonaș albastru? Vă rog! Mulțumesc pentru această declarație. O întrebare personală, dacă îmi permiteți ce pot, eh, ce pot face eh, bărbații pentru a încuraja mai mult eh, femeile să se afirme sau ar trebui bărbații să se retragă dintr-o anumită sferă de activitate pentru a ajuta, ajuta pe femei să, să, să se impune? Ce, putem, ce puteți dumneavoastră ca bărbat face ca să creșteți puterile și competențele femeilor? Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule deputat, vă rog să răspundeți. de fie zi de zi constatăm că femeile sunt lăsate în urmă. Noi, ca politicieni, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a le aduce în același plan cu noi. Trebuie să le ajutăm să ajungă cu adevărat egale cu noi. Este obligația noastră. Nimic mai mult și nimic mai puțin. Mulțumim pentru acest răspuns și acum dăm cuvântul domnului Șimecica. Un minut. Uh, pani Mulțumesc foarte mult. Doamna comisar, am impresia că ne aflăm într-o situație paradoxală. Pe de o parte, avem impresia că societatea ne aplică presiune pentru a atinge egalitatea de gen, însă în același timp în anumite state membre, societatea e destul de înapoiată. Chiar indicatorii economici ne arată că femeile au o situație mult mai proastă decât bărbații, câștigă cu 16% mai puțin decât un bărbat care ocupă același post. Sunt mult mai puțin reprezentate în consiliile de administrație și nici măcar nu vorbesc de discriminare și hărțile sexuale la locul de muncă nu mai e doar o problemă de ideologie sau de dezbateri de amploare ci e vorba de echitate socială. Condiții inegale, șanse inegale nu pot rămâne în acest fel în Uniunea Europeană și sper ca strategia dumneavoastră să contribuie măcar într-o mică măsură să crească presiunea socială pentru a schimba aceste politici. Mulțumesc! Are cuvântul în continuare doamna Galvez Munoz un minut. Eh, estimada comisaria, no... Doamna comisar, ne bucurăm că se prezintă o strategie pentru egalitatea de gen în cursul acestui mandat și că se includ câteva măsuri concrete, cum ar fi, de exemplu, transparența salariilor, însă ar fi uh, și mai bine să vorbim de transversalitatea de gen uh, cât privește Pactul Verde European sau alte teme esențiale. Până acum nu uh, s-a făcut un mainstreaming din punctul de vedere al genului la nivelul politicilor europene și asta deși pe piața muncii femeile și bărbații nu sunt uh, incluși în aceeași măsură. Deci atâta timp cât nu se face un mainstreaming din punctul de vedere al genului în politicile europene, va fi greu să facem progrese. Și în politica economică, de exemplu, acest lucru lipsește cu desăvârșire e un fel de cireașă de pe tort uh, pe care o punem, dar care nu are atâta importanță. Doamna comisar, ar trebui ca această strategie într-adevăr să fie una importantă. La Parlamentul European există o rețea uh, pe această temă cu reprezentanți din toate comisiile. Așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră și să transform uh, în realitate această strategie pentru ca Europa noastră să fie una mult mai echitabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Maxova, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru prezentarea strategiei privind egalitatea de gen. Este un portofoliu dificil uh, cel care vi s-a uh, oferit și prin elaborarea acestei strategii sper că se va ajunge și la ratificarea Convenției de la Istanbul. Din păcate, și în mod regretabil Slovacia, eh, Slovacia eh, a și-a anunțat intenția de a se retrage de la ratificarea um, Convenției de la Istanbul. Eu cred că trebuie, din potrivă, să discutăm foarte deschis aceste probleme. Trebuie deblocate și alte măsuri de, care țin de egalitatea de gen. Și eh, egalitatea de gen trebuie să intre și în educație, în școli, să, să apare o schimbare în sistemul educațional, pentru că dacă nu educăm pe copiii noștri încă de la început, de la cele mai frage de vârste, că egalitatea este importantă pentru libertate, nu vom ajunge nicăieri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am peste 20 de înscrieri uh, pentru procedura Cash de AI. Um, deci este imposibil practic să respectăm timpul. Vă dau totuși cuvântul tuturor celor care v-ați înscris, dar numai în limita celor 5 minute. Haideți să facem ca în 5 minute să poată ia cuvântul, lua cuvântul chiar 5 persoane. Da? Încep așadar cu prima persoană înscrisă, domnul Fitzgerald. Un minut. Pani, uh, thank you, uh... Doamna Fitzgerald. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Dali, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, pentru a prezenta viitoarea strategie pentru egalitatea de gen. Este foarte important, e un momentul oportun, avem angajamentul Comisiei și sper de-a lungul întregii comisii. Nu vreau să vă spun că nu cred că veți reuși singură, ci că e important ca fiecare comisar să țină cont de aceste aspecte și să se dea o importanță transversală dimensiunii de gen. Cred că putem stabili un diagnostic foarte clar, după cum am ascultat uh, din intervențiile colegilor. Există aspecte noi, dar există foarte multe probleme care sunt prezente deja de multă vreme. Da, trebuie să acordăm atenție schimbărilor climatice, evoluțiilor tehnologice, capacitării economice a femeilor pentru a uh, acoperi lacuna și uh, care există la nivel salarial și al pensiilor, trebuie să ținem cont de aspectele economice și să fie integrată dimensiunea de gen în toate bugetele. Cred că e foarte important. Avem nevoie de măsuri cu caracter obligatoriu și punere în aplicare strictă, cât și monitorizare. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Marcheș. O strategie care va prezenta. Mulțumesc. Avem o strategie pe care o veți prezenta și sper să veniți cu măsuri uh, concrete și obiective clare și modalități de evaluare, pentru că dacă nu, vom avea un text uh, foarte frumos care va fi arhivat uh, la Comisia Europeană. Ceea ce ne interesează este să câștigăm în această luptă care este pe agenda noastră, cum ar fi lupta împotriva violenței de gen sau lupta împotriva inegalității sau pentru ca femeile să participe mai mult uh, în domeniile tehnologice. Această strategie trebuie să fie implementată în toate politicile Comisiei Europene pentru a se ajunge la politici uh, publice de angajare mai bune, mai corecte, mai transparente și la nivel internațional. Puteți conta pe susținerea noastră pentru această strategie. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Isascun. Comisaria. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar valoarea pe care o poate adăuga Uniunea acestor politici se declină în mai multe aspecte. În primul rând, se ceară standarde comune tuturor standelor statelor membre, atât în ceea ce privește uh, politicile generale, cât și prevenirea violenței de gen. Iată de ce este important ca la nivel juridic să existe un tratament echitabil și uniform. În continuare, să se îmbunătățească statisticile și indicatorii pentru a evalua aceste politici. În al treilea rând, trebuie să înțelegem că e nevoie de criterii globale, să încadrăm toate nivelurile local și regional în acest efort. Și în ultimul rând trebuie să uh, Um, scuturăm un pic conștiințele pentru a putea schimba stereotipurile care hrănesc um, inegalitatea. Ne-am uh, declarat într-o situație de urgență climatică, uh, dar în continuare violența de gen uh, în țara mea membră, de pildă, 10 femei au murit în, câteva, în doar câteva săptămâni. Iată de ce ar trebui să declarăm și o situație de urgență în ceea ce privește egalitatea de gen. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul doamna Sardone. Vă mulțumesc. Ne aflăm aici pentru a vorbi de egalitatea de gen. Ar trebui să știți că în țara mea, în Italia, doar 4% din uh, gestorii uh, și manageri sunt femei, cu toate că nivelul uh, de educație e unul foarte ridicat. S-a vorbit de disparități salariale. Există, însă nu cred că cotele obligatorii reprezintă soluția. Nu vreau să fiu privită drept uh, o specie care trebuie protejată ca femeie. Eu uh, revendic dreptul de a fi evaluată în funcție de capacitățile și competențele mele. Dacă sunt mai bună decât un bărbat, să fiu plătită mai mult, nu uh, la fel. Închei spunând că aș dori să evit această permanentă campanie a femeilor și bărbaților de a impune cote sau să tratăm femeile ca și cum ar fi un bun prețios. Trebuie, în schimb, să promovăm ideea femeilor ca oameni, să le răsplătim capacitățile uh, și să le răsplătim dacă merită. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Neumann. Frau Dali, ich freue mich sehr, dass... Doamna Dali, mă bucur că v-ați lansat în acest proces a strategiei cu atât de multă ambiție și elan. Uh, Eh, strategia pe care eh, o votăm mâine trebuie să aibă și o dimensiune externă foarte importantă. În multe negocieri de pace și s-a dovedit și științific, s-a arătat foarte clar că cu cât eh, participarea femeilor la negocieri este mai mare, cu atât pacea este mai durabilă. Haideți uh, de aceea să ne uităm și în propria uh, ogradă. Mi se pare penibil că Parlamentul European organizează delegații uh, politice în zone de criză fără participarea niciunei femei. M-aș bucura așadar dacă această strategie nu ar fi doar o strategie în care încercăm să arătăm altora cum trebuie să se comporte, ci în care, care să ne ajute și pe noi să ne comportăm mai echitabil între femei și bărbați. Mulțumesc foarte mult, doamna Ruja Tomašić acum. Un minut. Nema moraju biti dostupne sve prilike koje imaju muškarci. To je temelj. Mulțumesc. Da svi pod istim uvjetima mogu iskoristiti. Trebuie să ne gândim la toate uh, problemele cu care se confruntă femeile pentru a avea o adevărată egalitate de șanse. Toată lumea ar trebui să profite de condiții egale și să-și trăiască viața așa cum aleg ei. Totuși, oportunități egale nu înseamnă și rezultate egale. Faptul că oferim femeilor posibilitatea de a face aceeași muncă ca și bărbații nu înseamnă că trebuie să fie același număr până la urmă de bărbați și femei. Uh, toate acestea nu se bazează pe o condiționalitate socială, ci pe biologie. Eliminarea barierelor uh, sociale și economice nu vor transforma femeile în bărbați, pur și simplu pentru că, din punct de vedere biologic, nu sunt același lucru. Însă drepturile să fie, trebuie să fie același. Mulțumesc! Doamna Dali. Egalitate pentru femei este uh, Uh, are sens doar dacă femeile pot dispune liber de trupul lor. Uh, uh, salut progresele făcute în Irlanda, în Malta, în alte țări, dar trebuie să recunoaștem că există țări în care drepturile câștigate ale femeilor au fost deja din nou încălcate, se Uh, se condiționează decizii ale femeilor în legătură cu avortul de pildă și um, cunosc uh, femei uh, care au fost expuse unor multiple discriminări, precum sunt de pildă migrantele. Dar este un scandal că în Bulgaria există femei rome care sunt segregate în saloane speciale în spitalele publice. Uh, Trebuie rezolvată această situație, trebuie ca legislația să faciliteze accesul, accesul femeilor în mod egal la toate serviciile. Mulțumesc frumos! Are cuvântul domnul Lefteris Cristoforu. Un minut. se Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să spun că Într-o intervenție anterioară spusesem că n-aș vrea să revenim la problema egalității de gen, pentru că Uniunea Europeană ar trebui să fie la înălțimea așteptărilor. Și e o adevărată provocare din punctul meu de vedere, pentru că la momentul acesta, într-o Uniune Europeană cu atâtea principii și valori, un lucru care ar trebui să fie evident pentru toată lumea, trebuie să discutăm în continuare, să avem, să ne propunem acest obiectiv pe care nu l-am atins, în timp ce atâția ani n-am reușit să facem nimic. De aceea cred că ar trebui să felicităm uh, comisara și uh, Comisia Europeană pentru că Comisia trebuie să fie lider, să ia măsurile necesare pentru a ajunge la o adevărată egalitate în țările europene și dacă nu să se impună sancțiuni. E nevoie și de o susținere bugetară, să avem o directivă europeană prin care să se spună că e de neacceptat uh, inegalitatea de gen în Europa. Dacă nu punem capăt violenței și discriminării, e un lucru de care nu ne putem mândri, pur și simplu e de neacceptat și e un obiectiv pe care toată lumea ar trebui să-l accepte. Cu pekne, pani predsedajúca. Mulțumesc, domnul Heisler. Doamnă președinte, strategia pentru egalitatea de gen trebuie să se bazeze pe un principiu care trebuie să definească uh, comportamentul statelor membre pe viitor. Trebuie să existe criterii obligatorii și trebuie ca acest instrument, strategia uh, pentru egalitatea de gen, să de fie obligatoriu. Nu este, nu este posibil ca femeile să aibă mai multe sarcini, dar mai puține drepturi decât uh, bărbații. Nu, nu, nu în Uniunea Europeană. În același timp, vreau să arăt că concilierea vieții familiale cu cea profesională este foarte importantă pentru femei. Deci eh, trebuie să avem uh, un acces mai facil al eh, copiilor, uh, mamelor în grădinițe pentru ca să existe uh, o mai bună conciliere între cel, uh, viața profesională și de sănătate. Do- trebuie să existe suficiente grădinițe așa de, așadar. De asemenea, trebuie să rezolvăm problema discriminării femeilor uh, de etnie romă și trebuie să punem capăt uh, tuturor formelor de violență, violență domestică, uh, hărțuire și altor uh, forme de de discriminare și neplăceri aplicate femeilor. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Unul dintre ultimele intervenienți, domnul Birkic. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Discriminarea majorității cetățenilor în toate domeniile din viața personală până la viața în câmpul muncii, toate sunt inacceptabile și nu se pot împăca cu principiile fundamentale ale Uniunii. Vedem uh, că de multe ori nu se iau măsurile corespunzătoare pentru a combate inegalitatea de gen. Trebuie să abordăm uh, acest subiect în cadrul unor evenimente de amploare, precum Ziua Internațională a Femeii. Nu ar trebui să ne mulțumim cu retorica Parlamentului, Cred că ar trebui să respingem amendamentele uh, referitoare la uh, rezoluție dacă nu asigură egalitatea în ceea ce privește remunerația. Avem nevoie de, mături, de măsuri urgente, pentru că fără egalitate de gen, din păcate, nu ne vom limita decât la vorbe frumoase. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Femeile trebuie să fie protejate de violență. E vorba de țări unde accesul la îngrijiri de sănătate nu este garantat. Doar uh, un procentaj mic de bărbați își iau uh, concediul de maternitate. Eu vin din Polonia, unde avortul nu este uh, posibil. O situație care afectează foarte mult, în special, uh, femeile mai în vârstă, romile, romii, uh, femeile cu dizabilități și este adevărată rușine că în secolul 21 în Europa femeile nu se pot bucura de drepturile lor fundamentale. Ambiția UE ar trebui să fie să avem standarde uniformizate și să protejăm drepturile omului în toate statele membre. Acesta ar trebui să fie obiectivul principal al acestei strategii. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul acum doamnei comisar. Doamna Dali, vă rog. Thank you all for your valid contribution. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră foarte valide. Da, într-adevăr, ne aflăm în anul 2020 și totuși uh, uh, subiectul pe care îl discutăm afectează peste jumătate din populația globului. Vorbim despre lucruri care ni se par uh, Ehm, ehm, niște bunuri date, dar nu sunt. Și mă bucur foarte mult că din ce în ce mai mulți bărbați încep să se implice în discuțiile pe marginea uh, egalității de gen. Cu toții avem mame, unii dintre noi avem și fiice și practic vorbim despre jumătatea globului. nu e așa? un uh, bărbat deputat a spus că feminismul nu este doar pe fe- pentru femei, ci pentru întreaga societate. Într-adevăr, așa este. Iar după cum a arătat domnul Betron, dacă, atunci când vorbim despre război, despre armament, chestii care ucid, ucid oameni ca cum sunteți dumneavoastră, cum sunt eu, uh, discută bărbații. Bine ar fi să se implice mai mult femei și mai mult femeile în acele dezbateri și să se de, să te dezbată drepturile eh, femeilor și egalitatea de gen de către mai mulți bărbați decât până acum. Egalitatea de gen pentru noi este o valoare care eh, afectează și Uh, este valabilă pentru întreaga societate, pentru toată Europa, pentru toată lumea. Noua strategie uh, europeană a egalității de gen va aborda toate subiectele pe care dumneavoastră le-ați evidențiat și va cuprinde toate acele elemente care au fost deja formulate în orientarea politică a uh, președintelui Comisiei. Iar în ce privește violența uh, împotriva femeilor, violența domestică, voi uh, reveni cu o propunere um, de uh, măsuri care să contracăreze aceste acte de violență, ca și măs- alte măsuri pentru reducerea clivajului în, în ce privește venitul dintre femeilor și bărbaților. Vrem să promovăm și prezența femeilor în Uh, bordurile de administrație ale firmelor. Uh, știm că dacă se stabilesc niște targeturi uh, fixe, acest lucru ajută. Dar trebuie să ne ocupăm și de concilierea vieții personale cu cea familială a femeilor și vrem să analizăm și să reevaluăm și alte politici din prisma egalității de gen sau dimensiunii de gen. Sperăm că această strategie să fie mai sistematică și mai cuprinzătoare ca altele în trecut. Trebuie să uh, ținem cont de perspectiva de gen și atunci când vom uh, vorbi despre diferitele provocări uh, pe care le înfruntă societatea noastră, tranziția către o economie ecologică și digitalizarea. Într-adevăr, țintim uh, Eh, deocamdată înspre feminizarea eh, sărăciei. Să știți că sărăcia eh, în rândul femeilor și fetelor are ca și origine, ca și cauză, tocmai această, acest tratament inegal între femei și bărbați. Egalitatea pentru toți cetățenii săi este una din valorile fundamentale a Uniunii Europene. Trebuie ca această valoare să fie realitate cotidiană pentru toți cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Cu aceasta se încheie dezbaterea noastră. Și acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, o întrebare cu solicitare răspuns oral, prioritățile Uniunii Europene în contextul cele de-a 64-a sesiuni a Comisiei Națiunilor Unite privind uh, statutul femeilor. Vă reamintesc că pentru a lua cuvântul sau pentru a vă înscrie la procedura Cash DI puteți să folosiți atât sistemul tradițional cât și cel electronic nou. Instrucțiunile relevante le găsiți la intrarea în sală. Și acum dau cuvântul uh, președintei Comisiei uh, FEM, doamna Evelyn Regner. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte sărbătorim uh, aniversarea 25 de ani a unui document care prezintă cât se poate declar drepturile femeilor uh, mai clar ca orice document anterior. Poate mai clar e declarația de la Beijing care a fost adoptat la cea de-a patra Convenție Mondială privind drepturile femeilor. Este unul din cele mai progresiste documente formulate cât se poate declar privind drepturile femeilor. Sunt acoperite toate domeniile, egalitatea plină între bărbați și femei, fie tânăr sau în vârstă, sărac sau bogat, trăi, femeile care trăiesc în zone în pace, în zone în război, viața privată, viața în câmpul muncii. În 1995, toate guvernele participante au declarat că recunosc drepturile femeilor drept drepturi ale omului. Avem de asemenea Carta Magna a Drepturilor Femeilor, care recunoaște drepturile femeilor și le pune pe picior de egalitate cu bărbații în toate domeniilor. Această declarație include numeroase indicații pentru toate guvernele, pentru ONG-uri și, de asemenea, oferă posibilitatea diferitelor uh, actori de a aduce contribuții. 189 de guverne și-au asumat răspunderea de a lupta pentru drepturile femeilor și la fiecare 5 ani se verifică progresul faptul că eu vreau să scot în evidență faptul că trebuie să vorbim și de egalitatea în ce privește puterea uh, de care dispun femeilor. E un concept modern. E vorba de capacitarea femeilor din toate privințele, că vine vorba de um, sănătatea lor, de fertilitatea lor. E, într-adevăr, Um, un aspect ce ține de putere, accesul la resurse economice, la teren, la economie, la pregătire profesională, informație, acces pe piață. Totul trebuie să fie egal. Citez din acest text. 25 de ani după adoptare, cred că trebuie să facem o evaluare destul de proastă, pentru că în nicio țară nu s-a atins egalitatea de plină, nicio țară, nici măcar statele din Uniunea Europeană nu pot uh, asigura uh, femeilor dreptul de a decide singure referitor la propriul corp. Noi, în Uniunea Europeană, vorbim de măsuri comune în ceea ce privește egalitatea de gen și nu ne putem uh, lăuda că am stat foarte bine. În ceea ce privește egalitatea de gen în consiliile de administrație, această inițiativă a fost blocată 8 ani. Uh, ori ar trebui ca această inițiativă să fi fost pusă în aplicare peste tot în Europa. Nu avem încă egalitate de gen în ce privește accesul la bunuri și servicii. Există în continuare uh, discriminare în publicitate, de pildă. Avem cât se poate declar o discriminare care există peste tot în Europa. Vedem acest lucru cât se poate declar în ce privește uh, disparitățile salariale. 500 de mii de tinere femei, o jumătate de milion de fete și femei uh, sunt victime ale mutilării genitale feminine și în interiorul Europei, nu în afara frontierelor. Sunt cifre rușinoase pentru Europa și pentru majoritatea guvernelor. Îmi adresez critica și Consiliului Guvernelor, care au obligația de a trata pe picior de egalitate jumătate din populația lor, cetățenele lor, până când se ajunge la o egalitate de plină. Ehm, comportamentele maciste tradiționale, religioase, împiedică, ca până acum și mai mult ca oricând, ehm, eliminarea structurilor patriarhale, obstacolelor care există în calea egalității. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să fie un garant al drepturilor femeilor, drept, drepturi ale omului nu putem permite ca în Uniunea Europeană un singur stat membru să nu respecte aceste dispoziții. Vă atrag atenția, e vorba de jumătate din populație. Nu negați drepturile omului ale femeilor. Știm declarația de intenții din 1995, uh, nu obligă guvernele, însă femeile de pe lume au un document în mână cu legitimitatea internațională. Nu vom renunța, vom lupta pentru un real progres acest document trebuie să, acestui document trebuie să insuflăm viață. ONU sunt gata să intre în acțiune de plină, însă are nevoie de colaborarea guvernelor. Creează coaliții de intervenție, angajamente de la Mexic și de la, din Mexic și de la Paris, de pildă. Măsuri uh, însă de control uh, în ce privește punerea în aplicare sunt necesare. Vreau să fac aici un apel la adresa deputaților ca mâine să accepte cele două amendamente pe care le-am prezentat uh, în ce privește coalițiile acestea de intervenție mâine la vot. Noi, uh, în Parlamentul European, avem nevoie de abordare multilaterală pentru că ONU trăiește din colaborare, din uh, voința comună, din acțiunea comună și Uniunea Europeană trebuie să participe de plin, pentru că doar în diversitate suntem uniți. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Doamna Bârniaci, vă rog, în numele Consiliului. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru această posibilitate de a avea un schimb de opinii în legătură cu viitoarea întâlnire a Comisiei ONU pentru uh, statutul femeilor. Anul 2030 uh, este anul pentru egalitatea de gen și pentru capacitarea tuturor femeilor și fetelor din lumea întreagă. Va fi și un an al uh, unei sărbătoriri importante în ceea ce privește uh, egalitatea de gen. 20 de ani de la rezoluția Consiliului de Securitate uh, în ceea ce privește pacea și securitate, în care se vorbește despre obiectivele de dezvoltare durabile și de asemenea aniversarea 25 de ani a Platformei pentru Acțiune și a Declarației de la Beijing. Egalitatea de gen este esențială pentru toți cetățenii, nu e importantă doar pentru femei. E o chestiune socială, economică, pentru că a permite tuturor o șansă egală și beneficii egale, aceasta ne aduce și mai multă putere economică. Următoarea sesiune a Comisiei ONU se va dedica platformei de acțiune și a declarației de la Beijing. La următoarea întâlnire a Comisiei ar trebui să se identifice care sunt lacunele în domeniul implementării platformei de acțiune și a Convenției de la Beijing, precum și angajamentele luate în urmă cu 25 de ani. Ar trebui să se reîntărească eforturile internaționale pentru egalitatea de gen și pentru ca toate femeile și fetele să se bucure de drepturile lor. Secretaria, secretarul ONU a declarat că s-au, s-a rămas în urmă din multe puncte de vedere în acest domeniu și acesta este cazul în special în ceea ce privește expunerea la sărăcie extremă a femeilor și de asemenea violența față de fete și femei. Există de asemenea un decalaj și pe piața muncii și o subreprezentare la nivelul deciziilor și uh, a liderilor în toate sectoarele de activitate. Uniunea Europeană va stabili standarde înalte în toate aceste domenii, care trebuie susținute de resurse pe măsură. Când e vorba de negocierea declarației politice, Uniunea Europeană va da dovadă de un rol de lider pe egalitatea de gen. Poziția acordată la nivelul UE este că încercăm să ghidăm uh, sistemul de negociere în Europa. Câteva elemente critice ar fi următoarele. Egalitatea și non-discriminarea, violența bazată pe gen și sexuală, politici uh, care să țină cont de familie, sănătate, educație, protecție socială, muncă decentă, drepturi uh, sexuale și de reproducere, toate acestea includ și consensul european uh, pentru dezvoltare și uh, date defalcate de analiză. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de schimbarea climatică și tehnologiile TIC. Uniunea Europeană va face eforturi pentru ca reușitele trecutului să se mențină și să se facă progrese suplimentare pentru a ajunge la egalitatea deplină între bărbați și femei. Uniunea Europeană va încerca să ajungă la o declarație politică în care să se recunoască rolul societății civile și activiștilor pentru drepturile femeii. Aceștia joacă un rol esențial pentru promovarea, garantarea și realizarea drepturilor tuturor femeilor. Uniunea va susține în continuare societatea civilă și îi va da un cuvânt de spus atât la nivel local, regional, național și global. În ceea ce privește declarația politică făcută de ONU, suntem convinși că Parlamentul și Consiliul partajează aceleași valori și priorități. De aceea așteptăm sugestiile dumneavoastră în dezbaterea de astăzi. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, pe chestiunea mai largă a egalității de gen. În întrebarea dumneavoastră de astăzi ați arătat pe bună dreptate că egalitatea de gen nu este o chestiune separată, ci una transversală pentru toată economia și societatea noastră. Progresele în acest domeniu trec prin integrarea obiectivelor de egalitate de gen în toate politicile și strategiile noastre. Avem nevoie deci de un mainstreaming în afară de acțiunile specifice. Și tocmai în acest sens, în concluziile din decembrie anul trecut, Consiliul a cerut noi comisii să adopte niște uh, standarde și o strategie la nivel foarte înalt și mă bucur că Comisia a ținut cont de acest apel. Consiliul a cerut de asemenea o implementare mai eficace a mainstream-ului de gen în toate politicile noastre. Am cerut de asemenea Comisiei și statelor membre să se centreze mai mult pe egalitatea de gen în diversele etape ale procesului semestrului european. În încheiere, câteva cuvinte în legătură cu programul de lucru al Consiliului în următoarele luni. Așteptăm inițiativele pe care le-a anunțat Comisia, cum ar fi, de exemplu, măsurile referitoare la transparența remunerării. Între timp, după cum știți, egalitatea de gen și non-discriminarea sunt una dintre prioritățile președinției noastre. Noi vom prezenta niște concluzii ale Consiliului cu un impact pe termen lung asupra uh, echilibrului între viață privată și profesională. După cum știm, uh, femeile au uh, o bună parte de muncă la nivelul vieții private mai mare decât a bărbaților președinția croată va organiza și o conferință la nivel înalt în ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii și beneficiile sociale. Rezultatele vor fi discutate la nivelul Comisiei ONU asupra statutului femeii. S-au făcut foarte multe, dar mai sunt încă multe de făcut pentru a ajunge la o calitate de plină la nivelul UE și mai ales dincolo de frontierele noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și acum, din partea comisiei, îmi să dau cuvântul doamnei comisar Dali. Mulțumesc foarte mult. Stimați membri, vă mulțumesc că ați pus pe ordinea de zi pregătirea în vederea cea de, celei de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor pe ordinea de zi. E un moment oportun pentru că negocierile privind declarația politică și pregătirea declarațiilor uh, Uniunii sunt în curs. Obiectivul este ca Statutul pentru drepturile femeilor, Comisia pentru statutul uh, privind drepturile, statutul femeilor să, începe, să, înce- să înceapă activitatea uh, concentrându-se pe punerea în aplicare a angajamentelor existente. Din același timp însă ne pregătim uh, evenimentele pe marginea acestui, uh, acestui întâlniri, un fel de greu Z care să reunească cât mai multe idei pentru a vedea cum putem promova agenda de la Beijing. Acesta este uh, punctul foarte al Comisiei pentru Statutul Femeilor, un loc care ne permite să ne întâlnim cu cât mai mulți actori din domeniu. Sesiunea va celebra aniversarea 25 de ani de la declarația de la Beijing și a platformei pentru acțiuni. De asemenea, este aniversarea 25 de ani este cea de-a cincea aniversare a obiectivelor de, declara- de dezvoltare durabilă. Egalitatea de gen uh, și capacitatea femeilor și fetelor nu ține doar de dreptate, ci din punct de vedere economic e logic ca fetele, femeile, băieții, bărbații să își atingă potențialul maxim. Am citit cu mare interes raportul secretarului general ONU privind situația actuală legată de situația fetelor și femeilor pe glob. E un raport bun, nuanțat, pe baza a 167 de întâlniri de revizuire la nivel național și regional, întâlniri desfășurate, desfășurate în diferite regiuni de-a lungul globului. Deși am constatat înregistrarea anumitor progrese, nu am reușit să avansăm pe cât ne-am fi dorit. Participarea femeilor în câmpul muncii a crescut, însă în ultimii 5 ani a înregistrat o fază de stagnare. Femeile asumă o parte, o proporție disproporționată de, din sarcinile domestice. Participarea fetelor și femeilor e departe de a fi pe picior de egalitate cu cea a bărbaților și băieților. Femeile um, sunt cu 25% mai uh, probabile să trăiască în condiții de sărăcie decât bărbații. Există în continuare stereotipul la adresa fetelor și femeilor. Violența de gen e în continuare o problemă recurentă. Apar, pe lângă toate acestea, noi probleme, precum schimbările climatice, tehnologiile digitale. Uh, Trebuie să transformăm aceste provocări în șanse. Digitalizarea poate deschide uși pentru fete și femei, însă poate fi de asemenea folosită în mod greșit pentru a le reduce la tăcere. După cum a scos în evidență secretarul general ONU, Egalitatea de gen și capacitarea fetelor și femeilor este de importanță crucială într-un context economic nesigur, într-un context în care lumea e tot mai polarizată, există tot mai multe amenințări ecologice și nu numai. Distribuirea inegală a resurselor, puterii și șanselor perpetuit, uh, transmite mai departe uh, aceste stereotipuri. Salut contribuția Parlamentului și aștept cu interes rezoluția dumneavoastră la acest subiect cât și prezența Parlamentului la sesiunea Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor. Egalitatea de gen este o prioritate pentru Comisie, pentru Comisia Europeană, atât în relațiile noastre la nivel intern cât și extern. Comisia va prezenta o nouă strategie pentru egalitatea de gen în luna martie și tot în 2020 va lansa cel de-al treilea plan de măsuri pentru egalitatea de gen și capacitatea, capacitarea femeilor în relațiile externe. O abordare mai puternică, mai ambițioasă și de ansamblu uh, va pune accentul pe acele aspecte de importanță globală și pentru Uniunea Europeană. Noi vom încerca să integrăm dimensiunea de gen în toate domeniile de politică. Grupul de intervență pentru egalitate cu membrii din toate serviciile Comisiei și din uh, Serviciul de Acțiune Externă vor juca un rol cheie în acest sens. Pe lângă toate acestea avem măsuri țintite referitoare la subiecte definite, subiecte țintite legate de um, inegalitatea de gen. Vom uh, introduce măsuri privind transparența remunerației și vom lua măsuri pentru a pune capăt violenței de gen. Vom uh, promova de asemenea eforturi pentru a avea consilii de administrație um, paritare. Aștept cu mare interes părerile dumneavoastră și aștept cu mare interes să discutăm toate aceste idei. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați pus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sesiunea Comisiei ONU pentru statutul femeilor. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Acum pentru PPA are cuvântul doamna Fitzgerald. Vă rog. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Salut cele două discursuri pe care le-am uh, auzit, mă rog, trei de fapt cu discursul colegele Evelyn Regner. Uh, iată care sunt prioritățile pe care trebuie să le prezentăm la conferința organizată de Națiunile Unite. Limbajul este corect, formularea e oportună și cred că dacă replicăm aceste priorități, Uh, pe care l-a, tocmai l-a subliniat Parlamentul, vom, uh, vom avea o prezență utilă la Națiunile Unite. Trebuie să fie clar că s-au făcut progrese, totuși există încă multe chestiuni extrem de serioase care afectează femeile peste tot în lume. După conferința de la Nairobi de la, de, despre populație și dezvoltare, uh, Națiunea, Națiunile Unite nu au semnat la sfârșitul conferinței declarație. La 25 Eh, de ani de la eh, afirmația eh, lui Hillary Clinton că drepturile femeilor sunt drepturile, drepturile omului, a fost nevoie încă o dată de a reafirma acest principiu. Trebuie să accelerăm implementarea și trebuie să stabilim obiective foarte clare pe care apoi trebuie să le și monitorizăm. Dar este vorba și de o, un aspect, o, o dimensiune bugetară. Uh, până acum, uh, la Națiunile Unite, dimensiunea de buget uh, nu a fost, nu s-a regăsit atât de puternic. Și bugetul, alocările bugetare depind și de atitudini. Și atitudinile față de acest subiect, atitudinile care, care așa au rădăcina în percepția diferită asupra femeii într-o parte sau alta a lumii, toate acestea trebuie abordate. Oare ce spune, ce spun Națiunile Unite despre cote? El, cotele, el, Națiunile Unite spune că cotele ar fi ceva temporar, uh, dar aceste cote le cerem de multă, multă vreme, de mulți ani. Mulțumesc frumos! Are cuvântul acum în numele grupului Socialiștilor și Democraților, doamna Fricon. Mulțumesc! Tack, fru ordförande och kommissionär Dalli. Vă mulțumesc, doamnă comisar uh, și doamnă președinte. Ultima oară când am fost la New York uh, la Comisia ONU pentru statutul femeilor a fost rușinos că Uniunea Europeană nu avea o strategie pentru egalitate. De această dată putem reprezenta Parlamentul și să ne asigurăm că Uniunea Europeană ia în serios subiectul, pentru că mm, doamna comisar Dali va prezenta o asemenea strategie femeile se reunesc la ONU și e plin de însemnătate pentru că femeile contribuie la negocierile pentru pace și aștept deja cu mare interes lucrările de la Comisia pentru Femei. Femeile au dreptul la o îngrijire proprie. Trebuie să luptăm împotriva, să, împotriva violenței la adresa fetelor și femeilor. De asemenea, avem nevoie de o perspectivă ce să țină cont de egalitatea de gen în uh, domeniul climatic. E important pentru toate femeile, copii, dar și pentru bărbați. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul pentru Renew, doamna Samira Rafaela. Dear Madam Commissioner, Doamna comisar, drepturile femeii sunt drepturile omului și mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume în care să nu trebuiască să afirm acest lucru. Pentru generația actuală, bărbații și femeile au luptat din greu pentru a ajunge la un punct în care să facem progrese. N-ar trebui să ne imaginăm că totul este dat de la sine și că societatea noastră democratică este de la sine înțeleasă, pentru că drepturile omului se vor confrunta cu alte provocări. Există tendințe recente în acest sens. De aceea trebuie să ne arătăm și mai mult angajamentul și să folosim vocea noastră pentru o Europa mai socială o Europa inclusivă în care toată lumea să aibă aceleași oportunități, inclusiv femeile. Acest proiect de rezoluție arată angajamentul nostru față de agenda Națiunilor Unite pentru împuternicirea femeilor. În calitate de reprezentanți ai cetățenilor europeni, știm cât de important este ca angajamentele noastre să treacă la fapte în Agenda 2030. Trebuie să fim prezenți pentru tot ce va fi nevoie. E nevoie pentru dezvoltarea durabilă și 2020 va fi un an esențial în acest sens. Salut strategia prezentată de doamna comisar Dali. Pe 8 martie, lumea va sărbători Ziua Femeii și, de asemenea, vom revizui tot ce mai trebuie făcut, de exemplu, îmbunătățirea condițiilor pe piața muncii pentru femei o povară din ce în ce mai mare a sărăciei pe umerii femeilor, care nu mai poate continua așa. De aceea vreau să vă cer să faceți tot ce vă va sta în puteri pentru ca femeile să-și realizeze potențialul, să aibă un acces egal pe piața muncii și oportunități egale așa cum le oferă societatea noastră. Trebuie să utilizăm în continuare vocea noastră și să recunoaștem uh, vocea tuturor femeilor de peste tot Angajamentul nostru pentru a participa la 64-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeii ne arată că, într-adevăr, tratăm cu seriozitate această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea grupului ID, doamna Cristina Anderson, pentru un minut și jumătate. Parlamentul European vorbește acum despre prioritățile sale pentru participarea la cea de-a 64-a eh, eh, conferință a Națiunilor Unite. Dar drepturile femeilor ar putea să fie consolidate dacă eh, s-ar accepta odată contraceptivele orale în loc de avortul ca metodă contraceptivă. Dacă femeile ar putea deveni independente financiar Deocamdată femeile pot fi independente financiar dacă își împart viața cu un bărbat. Și femeile deocamdată ajung în postul de conducere doar pentru că există o cotă. Cât de sexist poate fi așa ceva? Cât de eh, cât eh, de greșit este să consider că eh, drepturile femeilor ar putea fi Uh, consacrate și apărate doar de către bărbați și doar în acest fel. De ce nu sunt protejate drepturile femeilor <clears throat> astfel încât ele să nu devină migrante discriminate în drum spre Europa? Da? Am obținut foarte multe, foarte multe drepturi pentru femei și drepturi ale omului în ultimele decenii, și acum le sacrificăm, se pare, și se, le subminăm sub uh, mantaua diversității și multiculturalității. Deci, înainte să solicităm cote care sunt ridicole și să deschidem noi teatre de, în, în care și noi scene în care vor fi discriminate femeile, haideți să protejăm ceea ce am obținut până acum pentru femei. Mulțumesc. Urmează doamna Vana. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colege și colegi. Dezbaterea de astăzi arată foarte clar ce putem face împreună Parlamentul European, Comisia și Consiliul <clears throat> și că trebuie să ne exprimăm clar împotriva uh, luării în derizoriu și în deridere a luptei pentru egalitate la nivel internațional în toate domeniile pentru femei. Declarația de la Beijing este cadrul uh, cel mai amplu la nivel internațional pentru realizarea acestor drepturi și 25 de ani mai târziu noi ca europeni avem obligația de a ne angaja ca pionieri pentru multilateralism. Noi, deputații, trebuie să asumăm o poziție clară prin rezoluția pe care o vom vota mâine și sper că și Consiliul, și de altfel Consiliul e rugat să se poziționeze clar și să recunoască și să accepte declarația platformei de la Beijing și să aducă Uniunea Europeană în avangarda acestei mișcări. Mulțumesc! Doamna Vișnievska, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Comisia pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen uh, discriminează grupurile uh, minoritare și acestea nu se pot bucura de uh, întâlnirea care va avea loc la New York a Comisiei pentru Statutul Femeii. De aceea, la acea conferință, vocea femeilor conservatoare nu va fi ascultată E vorba de femei care nu consideră maternitatea sau căsătoria ca o povară și ca un obstacol în calea carierei profesionale. Voci care spun că viața trebuie protejată, că viața este valoarea cea mai importantă. Toate aceste voci nu vor fi auzite acolo. În schimb, vocile de stânga vor fi auzite cu putere cei care spun că avortul este un drept al omului, o, o modalitate de planificare familiară, toate aceste voci care manipulează chestiunile de gen vor fi auzite. Deci vă rog să votați în favoarea acestei rezoluții care ține cont de interesele tuturor femeilor și anume rezoluția ECR. Mulțumesc, doamna Rodriguez Palop, un minut și jumătate. GUE nu va fi reprezentat nici el. Doamnelor și domnilor de la Consiliu. Am prezentat o propunere de rezoluție în care venim cu o serie de recomandări, după părerea noastră, prioritare pentru femeile din Uniunea Europeană. Adevărul e că până acum nu v-am văzut foarte entuziasmați de perspectiva de gen și de feminism. Consiliul e organul uh, care a blocat inițiative foarte importante pentru femei. Avem, de pildă, o inițiativă foarte importantă împotriva discriminării blocată de 10 ani la Consiliu. Veți face ceva în acest sens? Ni s-a spus că ne îndreptăm uh, spre egalitatea de gen cu pașii unei țestoase și în mod inegal. Uniunea Europeană uh, deocamdată nu a ratificat Convenția de la Istanbul din cauza um, blocajului unor țări de la Consiliu și din cauza unor lobby-uri religioase nu s-au făcut progrese. Se, există în continuare eforturi pentru a trata femeile drept pur și simplu incubatoare, sclave ale partenerilor, pentru că femeilor nu li se le recunosc drepturile sexuale și de reproducere, deși acest Parlament a recunoscut că negarea acestor drepturi reprezintă o formă de discriminare. De altfel, acest lucru se întâlnește în decizia CEJ. Uh, aceste state vor să elimine educația sexuală din școli. Să nu uităm că Polonia, Ungaria și Slovacia se află în fruntea unei uh, represiuni împotriva ceea ce noi numim violența de gen. De altfel, nu se recunoaște violența de gen pentru că anumite state și grupuri care sunt în acest plen, această formă de violență nici măcar nu există. În urmă cu câteva săptămâni, Parlamentul recunoștea că asistăm la